Am un anunț de făcut. Comisia IMCO a făcut o recomandare uh, de a nu ridica obiecții la un act delegat. Decizia aceasta a fost anunțată la ședința de ieri. Nu s-au ridicat obiecții în uh, termenul de 24 de ore în care se putea face asta Conform regulii 105.6, recomandarea este astfel considerată aprobată. Va fi publicată mâine, 14 aprilie 2016, în textele adoptate de Parlament. Conform ordinii de zi, trecem acum